Per favore, colleghi, volete prendere posto? Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile ca să putem începe partea cu ușile deschise a întrevederii noastre. O să vă rog să intrați și să vă ocupați locurile dacă doriți și dacă nu, să vă continuați uh, conversațiile în afara sălii. Colega Lockby. Am ajuns la un acord cu doamna Lochbiller, conform căruia ea va prezida uh, sesiunea deschisă împreună cu experții noștri. Uh, discuții referitoare la situația din Iran uh, vom discuta propriul raport de inițiativă privind atitudinea Uniunii Europene către Iran. Dau cuvântul doamnei Lochbiller. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să salut și eu prezența tuturor membrilor care au venit aici pentru acest schimb de opinii privind politica Uniunii Europene și uh, față de Iran. De la alegerile de anul trecut din iunie am fost implicați foarte activi în situația domestică din Iran, uh, în oprimarea demonstrațiilor de pace și așa mai departe, precum și uh, creșterea restricțiilor de tot felul când vine vorba de cei care critică regimul. Apoi, în octombrie, a apărut o rezoluție unică și uh, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a început să solicite progrese în uh, dosarul uh, nuclear, de exemplu vis-a-vis -vis de problema uh, uraniului reprocesat în afara țării. Știm că nu s-a realizat nimic în urma acestor negocieri, nu am văzut nicio schimbare de atitudine, ci din contră am văzut uh, centrala secretă și acțiunile de îmbogățire a uraniului care se desfășurau chiar în țară. Și acum, când uh, discutăm despre pregătirile din cadrul uh, Consiliului de Securitate, vorbim despre pregătirea de sancțiuni, pentru că dosarul nuclear nu a progresat în niciun fel. Anul acesta, în februarie, am adoptat o a doua rezoluție Uh, am văzut continuarea violării încărcării drepturilor omului și am discutat despre efortul eșuat de a negocia un acord politic în ceea ce privește dosarul nuclear. Prin urmare, este uh, o întâlnire foarte oportună cea care are loc acum, uh, pregătim un raport asupra situației din Iran și are loc și o dezbatere internațională cu privire la sancțiunile care ar trebui să fie impuse de Consiliul de Securitate. Este evident că suntem foarte interesați de acest proces și doresc să salut prezența invitaților noștri. O să vă fac o scurtă prezentare a lor, după care îi, le vom asculta prezentările și vom continua cu o sesiune de discuții. Mai întâi, domnul Vartel Poș, uh, cercetător la Stiftung Wissenschaft and Politik în Berlin, grupul de cercetare privind Africa de Nord și Orientul Mijlociu. El se ocupă de uh, cercetare, cercetarea situației externice și interne din Iran, politica de securitate și apărare, sistemul și ideologia publicului islamic și relațiile euro-iraniene. În prezent, el se concentrează pe analiza proceselor de transformare uh, în cadrul noilor grupuri fundamentale iraniene. Salut de asemenea uh, prezența profesorului Firuzeh Nahavandi, care predă la Universitatea Liberă de aici, din Bruxelles, având expertiza în țările islamice non-arabe. Ea ar, a publicat o serie de documente. Este o plăcere să vă văd din nou printre noi, doamnă profesor. Ați fost un expert în cadrul delegației uh, iraniene și salut și pe ultimul nostru expert, domnul uh, dr. Ruzbeh Parsi, care a colaborat cu delegația noastră pentru sancțiunile împotriva Iranului. Este cercetător la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate din Paris și a uh, lucrat la alte universități și din Statele Unite și din Europa. A publicat și el o serie întreagă de uh, lucrări. Bine ați venit! Vom începe prin a asculta pe domnul Poș. O să încerc să fac o scurtă prezentare a situației domestice în Iran. Principala componentă a mișcării ecologice este uh, o constituie uh, forțele de opoziție din cadrul, uh, din cadrul autorităților. Pe lângă acestea s-au alăturat și grupuri ale societății civile, cum ar fi mișcarea femeilor și mișcarea pentru libertate. Cu toate acestea, aceste partide uh, reprezentate, Musabi, Karadi și celelalte reprezentate, fac mai mult din regimul iranian și unele dintre ele au fost parte a puterii în decursul anilor. Principalele uh, circumscripții diferă însă. Mai întâi avem coaliția reformistă, uh, care nu conține doar formele, uh, forțele reformatoare, ci și seculariști, uh, democrați de toate formele și, sigur, minoritățile. Toți, împreună, nu reprezintă o îngrijorare pentru regim dacă nu s-ar combina cu frustrările, so- frustrările sociale. Toate acestea au dus la o explozie în iunie 2009 care este modul de operare? Până acum, spontaneitatea, protestele în masă, declarațiile așa numiților lideri ai uh, mișcării ecologice, cum sunt uh, Carubi și Musobi, dar și o foarte bogată imaginație în ceea ce privește mai ales inițiativele uh, tinerii, tinerei coaliții. Există un oarecare jujitsu ideologic, ca să spun așa. Pentru a uh, legitimiza o asemenea mișcare, reprezentanții mișcării ecologice și cei care îi urmează respectă un tipar care a fost reușit în Revoluția Islamică din 79 și nu poate fi considerată ca fiind împotriva regimului sau antiislamică. Uh, cu toate acestea, Dincolo de toate acestea, există o frustrare foarte profundă și până acum mișcarea ecologică a reușit să-și păstreze uh, membrii la un loc. Cu excepția mișcării femeilor, nu există neapărat o legătură cu țările externe, din afară. Uh, Există forțe de opoziție și în exterior, însă aceasta acționează în interior. Succesul mișcării poate fi analizat în funcție de regim. Ce a vrut să facă regimul în 2009 devine tot mai clar. Ei au vrut să elimine toate forțele de opoziție, toate forțele reformiste, forțe care au fost de fapt loiale regimului. Ahmadinejad a fost foarte clar în ultimul său discurs când a spus că orice proces de transformare are nevoie de sacrificii. Și de asemenea a fost foarte clar când, a, cu privire la transformările la care se referea. Era vorba de o utopie a, islamică conform căreia toate structurile democratice să fie lăsate în urmă și să se aleagă un regim foarte autoritar și, și mai îngrijoritor, foarte utopic. Această uh, viziune a președintelui este aceea unei minorități și a fost condamnată în ultimii ani dar acum ea devine vocea dominantă a regimului. Însă, datorită faptului că au uh, izbucnit foarte multe manifestații, regimul nu a putut rezista, nu mai poate rezista foarte mult. De fapt, domnul Laraciani a fost forțat să găsească un limbaj de reconciliere, iar acum regimul încearcă să discute despre acele elemente pe care le poate aduce în tabăra sa, să elimine liderii și să izoleze toate aceste grupuri de, divergente din cadrul mișcării ecologice. De pildă, a fost o încercare foarte serioasă ca cuvântul democrație să fie scos din orice dezbatere publică din Iran și Laraciani a trebuit să facă referire la Iran ca la un stat democratic într-un discurs din Iazd. Acest lucru nu înseamnă că regimul va ceda imediat și va accepta uh, mișcarea ecologică. Însă, pasul cel mai important și cea mai importantă idee a regimului și anume o schimbare rapidă către un stat complet autoritar, a eșuat. Până acum, mișcarea ecologică a reușit la toate nivelurile. Însă, problema este dacă această mișcare este una durabilă. Din iunie 2009 înainte, regimul a fost a încercat în mod foarte agresiv să-i urmărească pe membrii acelor politice, uh, partide politice care erau deja legale, care sunt islamiste prin ele însele, cum ar fi Partidul Revoluției Islamice sau Fondul pentru Participare. Liderii lor au, au încercat să blocheze orice organizări ale uh, mișcării în toată țara. O altă problemă este că, cu excepția unor declarații ocazionale are așa numitor uh, lideri, nu există un cadru coe politic coeziv de acțiune. Uh, Până acum, regimul a reușit să blocheze manifestațiile, deși ele uh, sunt uh, pe cale să crească. Pe scurt, așadar, s-ar putea să ne uh, confruntăm cu o victorie a regimului în perioada următoare. Însă, încălcarea drepturilor omului, și cred că colegul meu va vorbi mai multe despre acest subiect, garantează faptul că frustrările nu vor dispărea și oamenii se vor reorienta. Mai mult, situația socială și tulburările sociale, precum și sărăcia, vor spori astfel încât ne putem aștepta la o reconstituire a mișcării ecologice și la o continuare a politicilor în uh, lunile următoare. Scopul principal al regimului este, evident, să-i aducă de partea lor uh, pe liderii celorlalte partide. Cred însă că acest lucru nu se va întâmpla și vom vedea o continuare a blocajului existent, nu doar uh, în ceea ce privește opoziția, ci și în cadrul regimului, între reformiști și nereformiști și în uh, tabăra așa numiților noi fundamentaliști sau nereformiști. Acest blocaj ar putea dura o vreme. Deocamdată nu a existat uh, nicio soluționare în nicio direcție. în ceea ce privește uh, reconcilierea, ci, din contră, lucrurile s-au deteriorat și mai mult. Mulțumesc! Uh, profesor Mulțumesc! Doamna profesor Nahavani. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Zece minute nu e mult, deci voi încerca să structurez discursul meu în trei părți. Să încerc să pun accentul pe ceea ce mi se pare esențial pentru a înțelege situația drepturilor omului în Iran pentru că mi s-a cerut să mă concentrez mai ales asupra acestora. Am să încerc să pun mai întâi uh, în linii mari să prezint cadrul și apoi să vorbesc de câteva elemente în raport cu drepturile omului, pentru că uh, aceste, acestea sunt destul de slabe, mai ales privite din Europa. Aș vrea să subliniez câteva elemente care mi se par importante ca să înțelegem în ce piesă jucăm până la urmă. Cred că, în primul rând, nu trebuie să uităm că Republica Islamică Iran, ca și China până la urmă, este una din cele două țări cu cele mai eh, proaste note la capitolul eh, executări și încălcări ale drepturilor omului. Poate că acesta este un element comun de apropiere între ele. Acesta este un prim element pe care nu trebuie niciodată să-l uităm. Cel de-al doilea element, poate că avem tendința astăzi de a uita că atunci când discutăm cu Iranul, discutăm cu Republica Republică Islamică. Republică Islamică înseamnă, de fapt, teocrație. Teocrație adică Asta este Constituția acestei țări începând cu 1979. Teocrație înseamnă că acest regim acordă suveranitatea lui Dumnezeu și nu populației, chiar dacă există o serie întreagă de elemente în Constituție care vorbesc despre populație. Ceea ce înseamnă că atunci când discutăm despre drepturile omului, acest element al suveranității lui Dumnezeu nu trebuie să fie niciodată uitat, pentru că uneori se tinde să se lase deoparte. Această Constituție a fost creată după un referendum care s-a organizat și această teocrație face ca fiecare cetățean iranian să fie minor în fața puterii există acest nivel suprem care are puterea de decizie. Nu trebuie să uităm nici acest element. Atunci când studiem Constituția și vedem uh, diferitele par părți ale sale, constatăm că există tot felul de contradicții atunci când înțelegi să, încerci să înțelegi ce se întâmplă în Iran. Pentru că ai și un lucru și opusul său. Se vorbește despre egalitatea între bărbați și femei, pe de altă parte, femeile sunt considerate inferioare bărbaților. Toate acestea sunt elemente obiective, nu sunt invenții și uh, se verifică. Cred totuși că există și foarte multe supoziții legate de Iran care nu sunt fondate. Revin la teocrație și la situația actuală din Iran. Acest regim, după cum a fost deja uh, sugerat, nu are uh, niciun fel de uh, scrupul în a se apăra. Se crede îndreptățit să o facă, argumentele sale sunt poate discutabile, dar ex eh, sunt existente. O altă caracteristică este că acest regim a uitat că astăzi se eh, revine la toate discursurile din 1979, deci cei care discută despre acest regim au uitat-o. E vorba de discursurile revoluționare și așa mai departe. Și e interesant să vedem relația Iranului cu alte țări, mai ales cu cele din lumea treia. Pentru că trebuie să subliniem și aceste aspecte. Acesta este cadrul nostru de gândire. Nu am să repet tot ce s-a spus până acum în legătură cu încălcările drepturilor omului. Vreau doar să spun că există un fel de continuare, o evoluție, din păcate, negativă în acest sens, exponențială în uh, amploarea reprimării, însă aceste represiuni nu sunt în niciun caz noi în Iran. Încălcările drepturilor omului, segregările la universitate, uh, la intrarea pe piața muncii, diferențierile între bărbați și femei, modul în care toate minoritățile sunt controlate, sunt uh, maltratate, sunt tratate cu lipsă de respect, fie că e vorba de femei, de homosexuali, de minori. Numărul de execuții pe an în Iran și mai ales de execuții de minori. Cred că toate aceste elemente uh, sunt cunoscute tuturor. Există, deci, în acest regim o serie întreagă de uh, antiteze și de tensiuni care, în cadrul descris, nu pot să fie exprimate. Există o contradicție între un regim care dorește să aibă autoritatea de odinioară și care nu reușește să-și transmită ideile pentru că majoritatea populației este tânără, nu trebuie să uităm că cei care uh, merg astăzi la manifestații nu au cunoscut niciodată altceva în afara acestei republici islamice. Sunt elemente foarte interesante. Există o opoziție între ideologia comunitară și ideologia individualistă. O populație care devine din ce în ce mai urbană și deci opoziția dintre mediul rural și cel urban începe să dispară. Tineretul cer libertate, dar se pune problema ce fel de libertate cer. E vorba de libertate de consum sau e o libertate politică? Cred că uh, acest punct trebuie încă să fie clarificat. În acest cadru pe care l-am descris sumar, ce putem face, cred că primul lucru din perspectiva europeană care trebuie să fie rezolvat neapărat pentru ca discursul Europei să fie credibil, este să se evite uh, limbajul cu două înțelesuri. Acest lucru e cel mai rău lucru pe care îl poate face Europa în ceea ce privește credibilitatea sa. Ce înțeleg prin acest lucru? Mă refer la uh, atunci când se vorbește despre drepturile omului, despre sancțiuni și în același timp există contracte foarte bogate care se încheie cu Iranul. Este o problemă acest lucru pentru că ziarele sunt pline de toate aceste constrângeri fie și numai în statele europene, ca să nu mai spunem tot ce au scris și tot ce au subliniat americanii. Și aici sunt foarte multe investiții, au fost publicate cifrele săptămâna aceasta, peste 10 miliarde de dolari uh, este cifra investițiilor americane în Iran. Deci, uh, niciun fel de credibilitate. Ce mesaj vreți să mai transmitem atunci când politica din Europa nu uh, poate controla aspectul economic? Cum să mai controlăm lumea atunci? Acesta este elementul central din punctul meu de vedere. Care sunt prioritățile Europei? vorbim de valori și încercăm să ne apărăm și economia, e greu să le faci pe amândouă în același timp. Am să mă grăbesc pentru că uh, cred că nu mai am timp la dispoziție. Deci, al doilea element, trebuie să încercăm să înțelegem ce spun iranienii, pentru că cred că noi proiectăm foarte mult. Ne proiectăm propria înțelegere a lumii, propria viziune asupra lumii și nu înțelegem de fapt ce spun iranienii. Eu nu zic că trebuie să le găsim scuze, dar cred că trebuie să încercăm să înțelegem. În ceea ce privește sancțiunile, cred că nu, nu voi avea timp să vorbesc despre ele, dar uh, cred că există, uh, pe de o parte, statul iranian, pe de alta, populația care începe să învețe câte ceva și cred că față de ce se întâmplă acum în Iran, un stat cu care avem relații economice, uh, cred că, de fapt, populația ar trebui să fie cea susținută și cea ascultată. În cele din urmă, în legătură cu aspectul nuclear, cred că ar fi interesant pentru a înțelege să facem o paralelă cu criza misilelor din Cuba din 63, ca să încercăm să vedem care sunt de fapt intențiile. Poate că o altă perspectivă ar fi necesară, o altă lectură. Poate că am înțelege mai bine ce încerc, încearcă ei să facă și le-am înțelege mai bine motivația. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, doamnă profesor Nahavandi. Am să dau acum cuvântul doctorului Parsi. Good day. Thank you very much. Um... Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Mi s-a cerut să vorbesc despre aspectele regionale, așa că o voi face și apoi voi abuza de poziția mea, așa nume faptul că vorbesc ultimul pentru a aborda subiecte deja abordate de colegii mei. În legătură cu această regiune, cred că una dintre cele mai importante probleme este lipsa unui cadru comun de securitate. În uh, Orientul Mijlociu, mai ales în Golful Persic, vedem că statele de acolo au o poziție foarte ambivalentă în legătură cu Iranul. Pe de o parte, există o rivalitate istorică, poate o teamă de cel mai mare vecin din zonă, uh, fără a ține cont de problema nucleară, și, în realitate de vecini, își dau seama care sunt consecințele catastrofice ale deteriorării situației înspre un conflict armat. Deci, dacă ne referim la țările din uh, sudul Golfului Persic, de pe malul sudic al Golfului Persic, acestea doresc pe de o parte ca uh, programul nuclear să fie doar uh, civil uh, și controlat strict și, pe de altă parte, nu par să dorească să participe tot timpul la un joc de poker um, și să participe la ceea ce până la urmă Uh, va duce la un conflict nuclear și trebuie să nu uităm acest lucru când vorbim despre punctul de vedere al țărilor vecine. Mai multe țări de pe uh, Malul Sudic uh, au o relație bună cu Iranul, Qatarul are legături comerciale și de alte tipuri, este una dintre piața de desfacere cea mai importantă a Iranului din zonă și financiară, uh, Există temeri reciproce. Pe de o parte, aspectul etnic-religios. În Irlanda întotdeauna există teama că alții se uh, vor uh, acționa din punct de vedere etnic sau religios, mai ales Balochistan uh, și Pakistan și alte țări din uh, Golful Persic se tem de um, minoritățile șiite care riscă să fie încurajate de uh, guvernul de la Teheran și deci toată lumea uh, pare să se controleze și fiecare pare să încerce să nu cadă pradă tentației. Deci există acuze din ambele părți și putem specula în legătură cu uh, da, dacă aceste acuzații sunt întemeiate sau nu pentru a reveni la această abordare de cadru comun de securitate. Toată lumea consideră că este un joc cu sumă nulă. Așa consideră Statele Unite situația și la fel și Orientul Mijlociu. Deci, în același timp, când țările din jurul Iranului nu doresc un uh, conflict uh, armat, uh, se tem și de o relație mai bună între SUA și Iran, care le-ar lăsa pe din afară. Deci, una dintre cele mai mari probleme în rezolvarea acestor probleme, indiferent, fără a ține cont de aspectul nuclear uh, sau convențional, se pare că nu există nicio modalitate de a imagina o coexistență care să nu se bazeze pe, pe descurajare. Acum aș dori să revin asupra unor elemente abordate de colegii mei, mai ales în ceea ce privește sancțiunile. Când discutăm alte sancțiuni, mai întâi trebuie să ne gândim la obiectivele lor. Sancțiunile ONU sunt, uh, au, sunt adresate, sunt uh, țintite pe problema nucleară, pentru că obiectivul este specific. Anumite țări au impus uh, sancțiuni Iranului timp de 30 de ani, mai ales Statele Unite. Și deocamdată nu am văzut ce au rezolvat cu acestea. Ideea unor sancțiuni suplimentare împotriva Iranului se bazează pe ideea că se poate obține un rezultat, uh, se poate atinge o țintă în Iran care apoi va afecta um, soarta chestiunii nucleare sau chiar a regimului. Aceste sancțiuni inevitabil vor avea efecte asupra societății. Nu se poate evita acest lucru și atunci cu, întrebarea este cum vor reacționa cetățenii. Sancțiuni, eh, cetă, eh, sancțiunile care vor avea un efect negativ economic asupra Iranului vor afecta pe toată lumea. Și Uh, este un risc a crede că vor da doar vina pe guvernul iranian cetățenii. Cred că este foarte important uh, să nu uităm, să continuăm să ne concentrăm pe problema drepturilor omului, pentru că uh, chestiunea nucleară nu este suficient discutată în Iran. Nu există suficiente uh, diferențe între, în opinia publică din Iran în legătură cu ce să facă cu, pe problem, problema nucleară. Deci, chestiunile legate de drepturile omului uh, vor prinde mult mai bine rândul populației pentru că din motive întemeiate există o discuție pe această temă. Și această discuție, prin definiție, nu se adresează unei părți ale jocului politic. Și dacă nu dorim să ne implicăm în uh, jocul politic de la Teheran, uh, acesta trebuie să fie și obiectivul nostru. Și cred că toată lumea este de acord că nu dorim să ne implicăm în jocul politic de la Teheran pentru că nu vom obține astfel rezultate. Deci aș spune că problema nucleară nu va evolua mult în uh, viitorul apropiat și în domeniul drepturilor omului lucrurile pot să avanseze și unde putem să câștigăm credibilitate atât uh, în Iran cât și din afara Iranului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Parsi. Vă mulțumesc uh, pentru opiniile dumneavoastră și propunerile dumneavoastră. Nu putem să ne continuăm discuțiile mai mult de 20 de minute, pentru că interpreții rămân doar la ora 1 fără 20. Um, am mulți vorbitori pe listă, închei acum, închid acum lista și voi, încerca, voi începe cu o întrebare adresată dumneavoastră, domnule Poș. Ați spus uh, și am văzut cu toții acest lucru, că guvernul a învățat uh, cum să folosească mobilizarea um, mișcării verzi din februarie folosind uh, tehnologiile moderne ale informației și comunicațiilor. Uh, sprijiniți ideea că statele membre ale Uniunii Europene ar uh, putea și ele să acționeze pe baza acestei tehnologii moderne pentru a permite um, accesul unor grupuri la acestea. Domnul Belder este primul vorbitor. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i felicit pe cei trei vorbitori pentru prezentările foarte interesante. Mă întreb dacă, în momentul de față, în Iran, ceea ce se întâmplă este, pe de o parte, acțiunile gărzii revoluționare și, pe de altă parte, uh, cele ale ale responsabililor religioși. Există mai multe școli de gândire și mai multe tendințe în uh, rândul uh, islamiștilor și de aceea mă întreb dacă putem găsi un interlocutor pentru a avea un dialog. Există presiuni asupra minorităților arabe, baluce și diferite alte minorități cu care avem contacte și poate acesta este un domeniu vulnerabil al regimului. În legătură cu războiul uh, pe internet, cred că acest lucru este important pentru instituțiile europene. Bineînțeles, dosarul uh, nuclear ne preocupă, dar ne preocupă și alte lucruri legate de drepturile fundamentale ale cetățenilor. Și Cred că trebuie să insistăm pe libertățile individuale și drepturile fundamentale, să spunem clar că noi îi sprijinim pe cei care suferă de pe urma presiunilor regimului și astfel ne implicăm în general în politica externă, nu doar uh, în uh, dosarul nuclear. Rog uh, vorbitorii din sală să pună întrebări foarte scurte pentru ca experții să poată să răspundă. Doamna Gomez. Vă mulțumesc pentru prezentarea noastră de-a dreptul fascinantă. Este foarte interesant că ne spuneți că faptul de a rez uh, rezolvarea dosarului nuclear este uh, prin abordarea problemei drepturilor omului. Cel puțin asta am înțeles din ceea ce a spus uh, domnul Parsi. Într-adevăr, am fost avertizați că nu putem soluționa problema nucleară uh, cu uh, sacrificând drepturile omului. Așadar, întrebarea mea este ce fel de măsuri proactive putem lua pentru a-i susține pe cei care luptă pentru drepturile omului. Avem, de exemplu, Euronews în limba farsi. Cred că e un element important, dar ce altceva mai avem? Și o altă întrebare, atunci când vorbim de Iran, dar nu numai, vedem că apare adesea grupul mujahedinilor și vreau să vă întreb care este credibilitatea lor în Iran? Este important pentru mulți uh, eurodeputați să nu fie înșelați în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gomez, domnul Galer. Da, am două întrebări scurte cu privire la minoritățile naționale. În ce măsură au fost ele implicate în mișcarea ecologică până acum? Și pentru un Iran al viitorului, este important să ne îndepărtăm de centralism pentru ca minoritățile să poată fi implicate în ceea ce se întâmplă în țara lor. Ele toate formează o majoritate conform unor calcule. Vis-a-vis -vis de sancțiuni, nu credeți că sancțiunile specifice împotriva celor care au funcții în guvern, ale căror nume ne sunt cunoscute, uh, nu credeți că sancțiunile împotriva lor, cum ar fi să nu mai călătorească sau să li se înghețe conturile, ar putea să aibă un efect? Cred că dacă ar fi multe mii de persoane în diverse instituții care ar fi trecute pe o listă de sancțiuni acest lucru ar avea un efect în țară, însă nu i-ar afecta pe oameni. Ei uh, nu, nu am face decât să inumim pe cei care au legătură cu guvernul. Și, uh, și prin urmare, unii ar putea să abandoneze regimul, uh, convinși că el nu mai poate continua. Deci nu putem face ceva de acest gen pentru a exercita presiune asupra țării. Mulțumesc, doamna Salaza. Domnul Domnul Salato. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi observație inițială. În experiența mea politică m-am obișnuit cu un limbaj uh, religios uh, de, de la Vatican și am încercat uh, să înțeleg. Cred că cei trei experți au depășit orice imaginație pentru că se, parte, se, se pleacă dintr-o direcție și ajunge în direcția absolut opusă. Uh, dar mai simplu și mai concret, aș, și aș întreba pe cei trei experți dacă consideră că această lege religioasă care a creat deja probleme este valabilă această, această filozofie pentru o țară modernă, pentru noi, europenii, uh, situația ne șochează. Dar pot, uh, poate populația să accepte această lege? O altă întrebare. Au făcut o evaluare în legătură cu ipoteza necesității un raport uh, între um, Uniunea Europeană și uh, opoziția și oportunitatea acestora. A treia întrebare. Ați fi de acord cu o solicitare din partea Uniunii Europene a unui moratoriu a execuțiilor? pentru a relua posibilitatea unei uh, vizite a comisiei noastre mixte în această țară. Mulțumesc! Vă rog să fiți foarte scurt. Mulțumesc vorbitorilor vreau să discut uh, despre sancțiuni foarte scurt, pentru că ele par să aibă multe fațete într-un context foarte complicat. Nu avem uh, așteptări uh, în ceea ce privește acțiunile imediate. Dorim să îmbunătățim uh, problema drepturilor omului și poate să ne salvăm propria reputație după ce am fost insultați de încălcarea uh, termenelor și de nerespectarea promisiunilor. Dar, pe lângă propunerea de sancțiuni, uh, și de uh, creare a, unor, a unei liste a celor care au încărcat drepturile omului, Statele Unite au ridicat o parte din sancțiuni, mai ales în ceea ce privește software-ul, de exemplu, pentru a îmbunătăți comunicarea și a asigura o deschidere de jos în sus. Așadar, îi întreb pe experți ce se așteaptă uh, vis-a-vis -vis de această ridicare a sancțiunilor privind uh, comunicarea și dacă Uniunea Europeană ar trebui să adopte aceeași direcție. Domnul Lechner acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Nafandi a discutat uh, relațiile economice și de afacere între Occident și guvernul iranian și ea a vorbit despre uh, standarde duble. Putem înțelege acest lucru, dar dacă mergem mai departe, ajungem în domeniul sancțiunilor. Acesta ar fi o uh, consecință logică și ar însemna că trebuie să întrerupem orice relație economică. Dar atunci revenim la felul în care acest lucru ar afecta populația și dacă ar aduce rezultate pozitive. Mă întreb dacă credeți că putem face o distinție în acest sens. Mulțumesc! aveți sarcina imposibilă de a răspunde la toate aceste întrebări cât mai scurt posibil. Domnul Poș, în ceea ce privește internetul, războiul cibernetic și aceste acest gen de tehnologii, iranienii au încercat să folosească toate mijloacele moderne disponibile. Prin urmare, atunci când cumperi ceva în Teheran, primești imediat uh, programul necesar și la fel a făcut și regimul. Regimul a introdus internetul și aceste tehnologii moderne în uh, Iran. Ele, ei îl foloseau de la început într-un mod foarte inteligent. Uh, și-au creat uh, controlul asupra lumii cibernetice, au deputați care uh, Uh, în ultimii 10 ani nu au făcut decât să studieze efectele internetului asupra societății. Există o dezbatere foarte interesantă care indică faptul că aceste persoane pot face față și nu se tem de utilizarea internetului uh, de către populația iraniană. Ei monitorizează acest lucru. Când cred că au nevoie, ei pot să reducă lățimea de bandă, de exemplu, și așa mai departe. Și nu avem cum să îi împiedicăm să, facem ace- să facă acest lucru. Ei controlează telecomunicațiile și internetul. Îngrijorarea lor însă este că oamenii ar putea folosi internetul pentru organizare rapidă a unor mari demonstrații. Și chiar și acest lucru încearcă să îl controleze. Deci nu îi îngrijorează foarte mult internetul și au măsuri foarte bine dezvoltate pentru a-i face față. În ceea ce privește populația, eh, internetul este folosit pe scară foarte largă. În ceea ce privește minoritățile etnice, cred că situațiile în care există o animozitate ideologică față de regim și de uh, conducere este în Balucistan, unde regimul a avut uh, cea mai uh, dramatică înfrângere în octombrie și cel mai mare succes acum, când au preluat uh, controlul. Dincolo de toate acestea, Constituția iraniană este remarcabil de tolerantă față de minorități. Ele au dreptul să-și folosească limba, uh, există deputați creștini și așa mai departe, însă, cu toate acestea, Constituția este una, realitatea este cu totul alta. Când cele două se combină, uh, islamicii suniți, minoritățile etnice, mișcările de rezistență și așa mai departe, în majoritatea cazurilor, ca în cazul curzilor, există întotdeauna tensiuni. De fapt, am putea chiar spune că regimul iranian nu, este, nu își respectă neapărat propria Constituție în ceea ce privește minoritățile etnice. Garda revoluționară, sigur că mișcarea este în uh, creștere, însă uh, un coleg poate dorește să spună mai multe. În ceea ce privește garda revoluționară, da, există două elemente. Clericii nu au fost niciodată uniți. Majoritatea clerului șiit a fost împotriva regimului de la început. Homenii și uh, cei care îl urmează nu au fost niciodată lideri teologici, ci lideri politici. Ei au putere nu pentru că sunt clerici, ci pentru că sunt politicieni ai unui uh, regim sau ai altului. Deci avem clerici uh, radical fundamentaliști, opinii radical fundamentaliste și oameni care vor să ne convingă că drepturile omului și islamul merg foarte bine mână în mână. Niciodată în istoria islamului nu au existat atât de mulți oameni închiși ca acum Ayatollahi, uh, clerici normali sau așa mai departe. Regimul trecut nu ar fi îndrăznit niciodată să închidă atât de mult. Opoziția gărzilor este foarte interesantă pentru că îi reprezintă pe tinerii idealiști ai anilor 80, care au acum 40-50 de ani. Este o generație care vrea să aibă și aparte la ceea ce se întâmplă. Profet. Îmi pare rău, dar trebuie să respectați timpul. Euh, Am să încerc să fiu succintă. Aș dori să revin la chestiunea clerului, pentru că să fac legătura cu ce a spus colegul. Uh, vreau să spun că foarte mulți clerici se află în închisoare, au uh, domiciliile supravegheate, dar în același timp există și pedepse specifice și tribunale specifice pentru clerici. Nu trebuie să uităm că ei uh, sunt cei care uh, trăiesc represaliile cele mai dure și faptul că există aceste întrebări legate de clerici, uh, poate să însemne și o speranță pentru mâine, pentru că o parte a clerului este pentru separarea dintre nivelul politic și cel religios și poate că aceasta este partea care va fi ascultată până la urmă în Iran. Ajung astfel la ideea opoziției din Iran și a mujahedinilor. Poate că Astăzi nu există, cel puțin nu în exterior și eu cred că nici în interior, uh, ar fi niște lideri ai opoziției. S-a văzut uh, la mișcarea verzilor, cred că cei care s-au uh, autointitulat după aceea lidere acestei mișcări, nu cred că erau de fapt lideri de la început, de exemplu domnul Musavi și alții, ei pur și simplu s-au agățat de această funcție și cred că nici în exterior nu există lider și aceasta este slăbiciunea uh, opoziției din Iran. Mujahedinii nu reprezintă o alternativă. Pentru mulți iranieni sunt și mai răi decât regimul actual și mult mai periculoși. Cu toate acestea, sunt, acestea sunt activi, foarte activi, sunt bine susținuți, uh, și fac progrese în incintele occidentale, dar nu se bucură neapărat de susținerea iranienilor. Încă un cuvințel, dacă îmi permiteți, în legătură cu minoritățile. Această chestiune a minorităților uh, a fost uh, ascunsă de câțiva, în ultimii ani, uh, de ideea că între iranieni nu există disensiuni între populațiile și partidele iraniene. Și acest lucru începe totuși să existe astăzi, adică există un fel de opoziție sau un fel de resentimente ale anumitor minorități față de populația iraniană persană, dacă pot să spun așa. Cred că populațiile arabe au resentimente față de alții, suniții față de majoritate și faptul că unii nu sunt susținuți de ceilalți. Legea Domnului, nu știu dacă putem înțelege acest lucru, eu personal cred că nu trebuie amestecate lucrurile, nu cred că politicul trebuie amestecat cu religia. Iranienii nu au înțeles acest lucru foarte bine atunci când au votat la referendum pentru teocrație. Am mai spus asta adineori. În privința moratoriului, nu știu, nu văd de ce iranienii ar accepta un moratoriu, nu acceptă nicio discuție și probabil că uh, consideră că interlocutorilor nu sunt credibili. Încă ceva și după aceea mă opresc în legătură cu sancțiunile, sancțiunile care ar, uh, i-ar afecta pe cei care sunt adevărații deținători ai bogăției în Iran, ar fi doar acelea sancțiuni reale. Ce vedem deocamdată și ce constatăm este că prin sancțiuni ne facem noi dușmani și se blochează, de exemplu, conturile bancare ale, bancare ale iranienilor din Europa. Dar nu aceștia reprezintă, de fapt, cei care trebuie sancționați. Și mă opresc aici. Mulțumesc și acum încheierea doctorului Parsi. Mulțumesc. În primul rând, Constituția iraniană conține foarte multe elemente dificile, dar chiar și uh, acestea ar fi în regulă dacă Constituția ar fi de fapt respectată, pentru că ea prevede foarte multe libertăți. Problema este că este o construcție uh, care e greu să fie respectată de popor când nici statul nu o respectă. În privința opoziției sunt mai optimist în privința opoziției interne. În privința opoziției din exterior, mi se pare că aceasta are credibilitate numai cât timp se aliniază cu uh, poziția internă, cu opoziția internă. Mujahedinii și-au pierdut de mult credibilitatea, nu de mult uh, luptau alături de Saddam Hussein împotriva Iranului și nu au credibilitate decât în astfel de locuri. În Iran nu au nicio credibilitate. În ceea ce privește sancțiunile, cred că trebuie să uh, mergem uh, și mai departe cu gândul și să spunem, da, pot exista grupuri specifice uh, care să facă obiectul sancțiunilor în cadrul guvernului, dar dacă obiectivul pe termen lung este să, se, să spunem, să se atenueze colțurile radicale ale acestui stat și să se aducă mai multă siguranță pe plan intern și în relațiile cu vecinii, ori numai un angajament va funcționa. O singură țară a, a avut comportamentul modificat de sancțiuni intern și extern. E vorba de Africa de Sud și ea este o excepție la regulă și nu regula. Deci, argumentul contraintuitiv ar fi să angajăm Iranul pe toate fronturile, pe toate uh, planurile și nu să încercăm să-l punem la colț și să ne închipuim că așa va deveni mai cooperant. Problema colțului acestuia este că nu este controlat de Europa. Nu suntem în secolul XIX în care Marina Britanică putea să uh, pună o blocadă asupra acestei țări. Acum, întotdeauna, China va fi disponibilă pentru țările ca Iranul. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor trei experți pentru uh, aceste prezentări foarte profunde și extinse. Mă uit la ceas și nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție și să închei discuțiile.